So, dear colleagues. Stimați colegi, începem cu o ușoară întârziere. În acest punct 23, un salutări călduroase colegilor de la Direcția Generală Home, domnul Michael Schotter, directorul Direcției Generale, Direcției Migrație și Protecție în Direcția Generală Home, Bun venit dumneavoastră și, bineînțeles, colegilor din DJ Home. Din partea președinției. Sunteți amândoi din președinție. Îmi pare rău, sunt puțin depășit de situație, spune președintele. Vă urăm bun venit Bun venit tuturor! Vom discuta reforma în, ce, în, în domeniul azilului. Este un subiect important uh, pe care l-am discutat uh, deja. Este un subiect care este discutat la toate nivelurile în Parlamentul European și uh, membrilor le pasă foarte mult îmi cer scuze pentru lipsa de prezență în sală. Suntem spre sfârșitul mandatului și colegii au alte activități. Însă, bineînțeles, cu toții punem accentul pe aceste instrumente, pe procedura de azil, la ultimul Consiliu Justiție și Afaceri Interne Uh, marea dezbatere a fost uh, uh, dezbaterea și reforma structurală. Aceste proceduri de azil sunt foarte strâns legate între ele alte probleme, bineînțeles, sunt și alte probleme, migrația legală și așa mai departe. Comunicarea din decembrie în legătură cu gestionarea migrației în toate aspectele sale a fost discutată și ea. Știm că este o discuție continuă în acest moment cu Comisia, cu președinția. Parlamentul este foarte implicat pentru că, după cum știți, avem mulți raportori din comisia noastră pe aceste dosare și mm, poziția Parlamentului este foarte clară. Vrem ca părțile pachetului să rămână împreună, să nu fie separate. Vrem să fie o soluție și nu o măsură temporară. Însă colegii discutau despre cooperarea intensificată Noi avem QMV, ehm, vot prin majoritate calificată și acest lucru dă o delicatețe acestor dosare. Între timp eh, crește temperatura politică și Parlamentul înțelege toate aceste probleme politice, însă raportorii sunt hotărâți să aibă un pachet eh, practic și uh, care să poată să fie uh, pus în aplicare în mod concret. Am dorit ca aceste aranjamente temporare să se transforme, bineînțeles, în aranjamente mai permanente. Îl ascultăm pe domnul Michael Schotter, care este după cum spuneam, director pentru migrație în Direcția Generală, Direcția Migrație și Protecție și, uh, bineînțeles, vom da cuvântul și președinției române, însă îi dăm cuvântul domnului Michael Schotter. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și Domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația de a discuta această temă care este de importanță și de interes major, pot să înțeleg acest lucru pentru membrii Parlamentului European. După cum ați menționat, au uh, a avut loc o reuniune uh, recentă a Consiliului Informal care uh, s-a referit la acest aspect al aranjamentelor temporare este un lucru care uh, ne întoarce la experiența lunilor de vară. Președintele Juncker s-a referit la acest lucru în discursul cu privire la starea Uniunii, spunând că nu putem să ne permitem să negociem pentru a găsi soluții ad hoc de fiecare dată când apare un nou vas. Însă, în același timp, uh, referindu-mă la comentariile pe care le-ați făcut, a menționat uh, faptul că avem nevoie de o soluție pe termen lung și că avem nevoie de o solidaritate reală și de durată. Acesta este um, obiectivul clar de a introduce aceste soluții de durată. Între timp însă trebuie să găsim uh, modalitatea de a trata problemele din prezent în acest sens, atunci continuăm discuțiile în legătură cu reforma regulamentului Dublin, am dezvoltat această discuție și necesitatea de a avea aranjamente temporare, lucru care a fost menționat în raportul pe migrație al Comisiei din decembrie. Și acolo s-a spus foarte clar că scopul nu este să se înlocuiască uh, munca uh, pe regulamentul Dublin, pe celelalte elemente ale reformei uh, sistemului comun pentru azil și nu este vorba de întârzierea progresului pe aceste instrumente, ci trebuie să fie un fel de punte până când aceste instrumente vor fi uh, implementate. Și în acest sens, munca asupra aranjamentelor temporare a fost deschisă Uh, tuturor statelor membre care au fost încurajate să participe și ce înseamnă aceste aranjamente temporare, că deja acum Uniunea Europeană este echipată cu posibilitatea de a oferi solidaritate concretă statelor membre care o solicită. Și trebuie să ne asigurăm că acest lucru se va întâmpla în așa fel încât se asigură protecția deplasărilor secundare. În uh, centrul Mediteranei am văzut că acest lucru poate să funcționeze prin evitarea unei abordări necoordonate, prin într-un cadru voluntar convenit în care susținerea de solidaritate este organizată într-un grad mult mai uh, intens decât în momentul actual. Deci, în loc de soluții ad hoc, vom avea o formă organizată de coordonare. În acest sens, experiențele recente cu SeaWatch 3 ne-au uh, au fost un pas înainte pozitiv, au fost un prim uh, caz de test, uh, proiect de caz um, uh, cu înregistrarea și relocalizarea. Ca rezultat al acestui fapt și munca continuă, majoritatea celor 42 de persoane de, de, de, debarcate din Sea-Watch 3 sunt în proces de a fi relocalizate către alte state membre, cei care, statele membre care s-au oferit să uh, le primească. Cum va funcționa acest lucru în general? Uh, statele membre au obligația de a uh, deci fiecare stat membru poate să solicite asistență și acest lucru include transferul către alte state membre, și asistență din partea Comisiei și altor agenții relevante. Ca răspuns la aceste solicitări și am văzut ultimele exemple, statele membre vor identifica susținerea specifică pe care o pot uh, acorda cu posibile măsuri de solidaritate. Aceste măsuri de solidaritate oferite de statele membre trebuie să fie echilibrate în funcție de acțiunile întreprinse de statul membru care se află într-o poziție expusă din punct de vedere geografic, statul membru sub presiune care caută asistență. Acest lucru se leagă de tipul de măsuri în, pen, pentru statele Uh, unde uh, ajung aceste uh, nave și acești migranți. Pentru a ajunge la un echilibru, este foarte clar că trebuie să introducem o structură de coordonare potrivită în funcție de solicitările statelor membre. Și aici, experiența noastră din ultimele luni și din vară poate să fie utilă. De asemenea, dezvoltăm împreună cu agențiile modele pentru planificare pentru viitor și pentru facilitare a procesului de acordare a asistenței. Vedem că este foarte util să avem coordonare nu doar aici, dar și pe teren unde uh, se întâmplă lucrurile și exemplul recent al Sea-Watch este un exemplu foarte bun unde Comisia avea uh, reprezentanți pe teren, uh, aveam uh, oameni în, în statele membre, uh, în statele care s-au angajat, ceea ce a fost o experiență foarte utilă. În final, este foarte clar că susținerea financiară a Uniunii Europene trebuie să fie pregătită pentru a facilita acest proces. Susținerea financiară de la bugetul Uniunii va fi pusă la dispoziția statelor membre care uh, doresc să fie asistate și va fi pusă la dispoziția statelor membre care sunt uh, sub presiune, de exemplu, prin finanțare de urgență. Bineînțeles, uh, Comisia se bucură că președinția românia, rom, română a, a preluat aceste decizii și le propagă și, bineînțeles, a, Vă stăm la dispoziție pentru dezvoltarea ulterioară a conceptului, ținând cont și de faptul că, ținând cont de opiniile Parlamentului European. Mulțumesc Parlamentului European pentru interes și sper că asigurările în legătură cu uh, acest progres nu vor înlocui necesitatea unui cadru legislativ stabil și modernizat care să profite de lecțiile din ultimii ani. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Schotter. Înainte de a trece la discuție, um, vom asculta președinția română. După cum ați spus, Președinția română a luat o poziție diferită pe anumite aspecte comparativ cu președinția austriacă. Ar fi interesant să auzim uh, care sunt uh, pozițiile președinției române. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Libe. Dați-mi voie să spun de la bun început că principiul nostru de bază este să acționăm ca un intermediar onest. Suntem și noi convinși că soluțiile ad hoc nu pot să fie decât răspunsuri izolate la o situație uh, inopinată. Cifrele scad constant, însă fluxurile migratorii uh, vin în continuare spre Europa și implică câteodată călătorii periculoase pe Marea Mediterană care periclitează viețile omenești. Aceste fluxuri reprezintă în continuare o, o provocare pentru Uniune și uh, suntem angajați să confruntăm această provocare în beneficiul cetățenilor. Uniunea are nevoie în mod foarte clar de un răspuns comun. Trebuie să fim mai pregătiți, mai bine pregătiți pentru a face față acestor situații într-un mod structurat, dând dovadă de capacitate de răspuns solidar. Ca intermediar onest, președinția română a Consiliului a răspuns apelului Comisiei la prima reuniune Coreper din, de la începutul lunii ianuarie pentru a soluționa o, solu- o situație din Malta, unde o operațiune de uh, salvare a dus la debarcarea a 149 de migranți. Opt state membre s-au oferit să preia anumite persoane din Malta, inclusiv România, care s-a angajat să preia cinci solicitanți. Ceea ce demonstrează solidaritate și răspundere. Când un al doilea vas, Sea-Watch 3, a debarcat șapte persoane în Italia, mai multe state membre s-au oferit să preia aceste persoane. România s-a oferit să primească o familie de 5 până la 6 persoane. Toate acestea dovedesc că o serie de state membre, inclusiv România, înțeleg necesitatea solidarității, dar și uh, să își asume răspunderea atunci când un alt stat membru se află într-o situație problematică. În același timp, într-o încercare de a înlocui aceste soluții ad hoc cu uh, un răspuns mai coordonat și mai structurat, am ținut cont de apelul Comisiei de a dezvolta aranjamente temporare pentru solidaritate și răspundere reală. Acest lucru fără a aduce atingere discuțiilor uh, în legătură cu regulamentul Dublin. Au avut loc o serie de discuții și sub, subiectul a fost discutat informal la Coreper și la uh, reuniunea informală a ministrilor pentru justiție și afaceri interne de la București din 7 februarie. Vom continua să continuăm, vom continua aceste discuții împreună cu Comisia și cu statele membre pentru, ca, pentru a ajunge la un rezultat pozitiv. Va arăta disponibilitatea Uniunii Europene de a răspunde mai bine la operațiunile de salvare a oamenilor, oamenilor din uh, Marea Mediterană. În următoarele săptămâni uh, intenționăm să continuăm discuțiile la Coreper și la nivel de ambasadori. Intenția noastră este de a explora diverse subiecte, începând cu momentul de înregistrare a solicitărilor de azil după o operațiune de căutare și salvare Uh, și prin implicarea posibilă a altor state membre și unde și în special returnările către statul de origine pentru migranții care nu necesită protecție. Toate aceste aspecte vor fi discutate în profunzime pentru a găsi soluții operaționale și pentru a da Uniunii Europene un, posibilitatea de a răspunde în comun și pentru a avea proceduri mai eficiente de azil și de returnare. După aceea, discuțiile vor fi abordate la nivel strategic. Reflectăm asupra uh, discuției pe acest subiect la reuniunea Schifa de la București din martie, 13-14 martie, unde actorii implicați vor avea posibilitatea de a continua uh, munca dintr-o perspectivă mai operațională pentru a încerca să se ajungă la o soluție favorabilă. Pe baza rezultatului acestei reuniuni, președinția va examina și va continua discuțiile la nivelul cel, cel mai potrivit voi sublinia faptul că președinția este perfect conștientă de importanța acestei discuții și acestui dosar și suntem angajați să lucrăm pe o soluție în cooperare cu toți eh, actorii implicați. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you, Mr. Berlacu. Um, could... Mulțumim. Acum, înainte de a da cuvântul colegilor, Ați menționat cele 8 state membre care au fost implicate în măsurile de solidaritate. Care sunt aceste state mai exact? Uh, actually, I don't have exactly the... Nu am lista exactă. Este răspunsul. Poate comisia să dispună de aceste nume. Deci Malta, Italia, cu siguranță. Yeah.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 Acum uh, urmează discuția. Dacă aveți întrebări, începem cu Juan Fernando. Uh, I would like to simply address... Da, mulțumesc. Uh, aș vrea să adresez o întrebare Consiliului, spune domnul Lopez Aguilar. Deci, să nu luați un nume personal, că dumneavoastră sunteți reprezentantul președinției rotative, dar ideea e că Consiliul în uh, tot acest mandat al Parlamentului European a fost veriga lipsă în procesul decizional când era vorba de asigurarea solidarității și partajarea responsabilității în ce privește fluxurile de migrație și solicitații de azil. În ambele aceste dosare și uh, mandatul clar, uh, spune articolul 80 al Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene, nu impune solidaritatea Uh, în ce privește aceste aranjamente temporare. Mandatul este, are, are o sferă de aplicare mai largă, mai extinsă. E vorba de întregul proces decizional, atât în ce privește migrația și politicile în domeniul acesta, cât și azilul, politicile în domeniul azilului. Deci migrație, legislație europeană și legislația europeană în domeniul azilului, solidaritatea, care din păcate a lipsit în toți acești ani. N-am văzut niciun fel de solidaritate. În primul rând Italia și Grecia, a fost cazul Italia și Grecia, acum e Spania. E ca un soi de meci de ping-pong, nu? Se tot uh, pasează mingea de la unul la altul, dar ideea e că discuțiile încă nu s-au încheiat nu, nu s-a soluționat problema asta. Ce se întâmplă cu evaluarea solidarității care să fie mai extinsă decât aranjamente temporare și să, fie, să capete caracter obligatoriu? Deci să trebuiască să se respecte pe deplin uh, mandatul uh, conferit prin legislația europeană. Okay, thank you. Anyone else? Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Um, um, nu, nu e cazul. Bun, acum uh, dacă e să mă refer la uh, spusele domnului Michael Schotter, știm care e problema la nivel macro legătură cu pachetul de azil și așa mai departe. Știm care e situația, dar cred că mm, una din uh, complicații o reprezintă toată chestiunea asta a măsurilor sau aranjamentelor temporare și decalajul, în primul rând și auzim noi din partea Consiliului e de la marile state membre, cel puțin, se, ni se spune că sunt, fie că sunt blocaje, fie că sunt uh, discuții, au fost discuții în decembrie despre Dublin în Franța, în Germania și așa mai departe. Acum uh, nu știm în ce direcție se vor îndrepta aceste discuții și asta ne creează probleme pentru că nu auzim doar de blocaje uh, ci și de părțile pachetului care vor fi descompuse, defalcate. Vom vedea aceste aranjamente temporare, dar nu știm exact care vor fi ele. Eu am spus la Consiliu că uh, uh, numerele scad uh, și scad foarte serios, dar în această situație pe care ne-a descris reprezentantul Consiliului, Uh, situația de la ora actuală, există uh, probleme politice și, și în, în privința unor uh, cifre foarte mici, un numere scăzut, de, reduse de oameni. Și atunci, unde e solidaritatea? Întrebarea mea ar fi care e punctul de vedere al Comisiei în legătură cu aceste incidente, cu aranjamentele, cu măsurile temporare? Ce spune Comisia Consiliului? Cum Asta, asta, asta ar fi o întrebare de la Libe, dar este o situație care nu poate dura mult, pentru că va cauza mari probleme politice Uniunii Europene. Apoi, chestiunea debarcărilor și celelalte probleme despre care ați vorbit, dar sunt unele care cumva sunt băgate sub preș. Ce se întâmplă cu planurile, cu ideile? Nu ni s-a spus nimic despre asta la uh, reuniunea Consiliului care e poziția Comisiei? Da, sunt idei care sunt dezvoltate, iar în ce privește uh, Dublinul și problema asta la nivel macro, Dublin, procedurile de azil, de acordarea azilului, ce auzim noi și ne îngrijorează e că pachetul va fi defalcat pe bucăți. Dar ce înseamnă asta exact? Auzim semnale îngrijorătoare că ar putea fi vorba de o reformulare a pachetului? E oare adevărat? Ar trebui să ne îngrijoreze cu adevărat că una e ca pachetul să rămână mm, mai mult sau mai puțin ca un bloc, deși, în fine, uh, poate Eurodac dispare sau uh, relucarea. Bun, dar părțile esențiale ale pachetului uh, să rămână împreună. Dar alta e să fie reformulate părțile esențiale vedem că Consiliul e interesat mai mult de chestiuni cum ar fi returnările. În fine, nici nu știu cât puteți răspunde acestor întrebări, însă nu știm, nu avem mult timp înainte de alegeri. Ne îngrijorează direcția pe care o, o, o iau aceste inițiative. Alegerile vor fi o răscruce și apoi lucrurile se vor schimba. E o întrebare foarte politică, dar toată lumea îngrijorată pune întrebări în legătură cu ce se va întâmpla. Well, I thank you very much. Uh, I understand da, uh, domnul Schotter, mulțumesc. Înțeleg că Parlamentul are asemenea întrebări, că sunt întrebări foarte importante, fundamentale și vreau să vă asigur că din punct de vedere al Comisiei noi trebuie să dispunem de soluții pe termen lung, stabile, uh, Eh, trebuie să învățăm eh, lecțiile de pe urma celor întâmplate în anii trecuți, eh, de pe urma crizei care s-a produs. Acum, munca la aceste aranjamente temporare este una de ordin practic. După cum am menționat, e o reacție împotriva, cum a spus și dumneavoastră, acestei presiuni politice Uh, de a trebui rezolvată situația unor embarcațiuni individuale care caută portul de debarcare. Asta creează presiune politică, creează o impresie foarte negativă mm, pentru cei care urmăresc situația. Deci sigur că trebuie să găsim soluții și sigur că mm, Comisia a făcut eforturi renoite pentru a găsi aceste soluții, pentru că nu avem alternative, dar experiența din vară ne arată că ori de câte ori Uh, au fost uh, niște situații ad hoc și soluții ad hoc și deloc satisfăcătoare în ce privește eforturile pe care le-au depus uh, actorii implicați în fiecare incident în parte. Cum ați menționat, da, numărul e relativ mic și sigur că nu e ceva care se poate fi durabil discuțiile de acum în ce privește aranjamentele temporare, cred că sunt o reacție la această situație, dar după cum și sugerează numele, poate fi vorba doar de aranjamente temporare, nu pot ele să înlocuiască o soluție uh, pe termen lung și mai stabilă. De aceea, oricare ar fi rezultatul acestei bunci, cred că trebuie să evităm să cădem în această capcană de a uh, recrea, de a reformula toată munca legislativă reală, pentru că doar prin căi legislative putem ajunge la o soluție uh, stabilă și durabilă. Deci sper că uh, Acum ați căpătat această asigurare că Comisia este angajată să continue, să amplifice eforturile făcute până acum Eh, ca să ne încadrăm cumva eh, și în... Eh, știm că vin alegerile, dar munca, munca legislativă nu poate să se oprească. Aranjamentele temporare nu sunt un locuitor pentru munca asta. E vorba doar de un aranjament temporar, tranzițional, pentru cele câteva luni care ne stau în față. Sper că v-am răspuns satisfăcător la întrebare. Mulțumesc. Domnul Franța, cer cuvântul. Pentru mine o întrebare foarte importantă este următoarea. Cum se va asigura Comisia că aceste aranjamente temporare într-adevăr vor reprezenta o punte către reforma sistemului de la Dublin? Și cum anume vor funcționa exact aceste aranjamente temporare? Um, Well, I think the answer to that is... Da, cred că răspunsul e că e o muncă uh, care nu, este, nu s-a terminat. Munca aceasta continuă, de aceea în introducere m-am referit la experiențele pe care le-am avut până acum. E o muncă în curs de desfășurare, deci în cazul celor mai recente debarcări, Sea Watch 3, interesant a fost că, după cum am spus, Comisia a fost implicată în coordonarea lucrurilor la fața locului în Italia, sigur, și la invitația și cu cooperarea autorităților italiene și am muncit la fața locului și cu agențiile Uniunii Europene care uh, au, uh, și-au oferit ajutorul, apoi, sigur, și cu statele membre care uh, s-au implicat și s-au angajat pentru a prioritiza activitățile la fața locului. E o experiență care poate fi utilă pentru uh, dezvoltarea sa ulterioară. Acum, avantajul uh, și aș spune eu că, iată, asta este și o asigurare pentru toate părțile interesate, ar fi că cu ocaziile anterioare, un număr de state membre, a fost uh, activ și și-a asumat angajamente, dar a fost nevoie de timp uneori ca aceste angajamente să și fie traduse în transferuri concrete. Deci, ideea aceste implicări mai operaționale la fața locului, sub coordonarea comisiei, a fost să încercăm să accelerăm aceste procese, care sigur ar trebui să fie în interesul tuturor celor uh, implicați. Sper că am răspuns la întrebare. Okay, thanks, Mr. Franz. May, may I ask, I mean, maybe... Președintele, da, mulțumesc, domnule Franz. Poate că pentru uh, invitații mei. E un uh, reuniunea Consiliului am ascultat ce au avut de spus statele membre. Tot apare problema solidarității între state membre. Deci, mai ales în ce privește aranjamentele temporare, se pune această problemă a solidarității. Deci, am văzut și cu problema Sea-Watch, problema ONG-urilor, care, pe care se dă vina și uh, pe care se pune presiune. Știți că chiar dacă sunt uh, cifre relativ mici, dar au un impact politic masiv asupra întregii Uniunii, Uniunii Europene. Sunt și politicieni fără scrupule care folosesc în avantajul lor aceste evenimente. Așadar, știu eu, e dificil de răspund, dar aveți o idee cum anume reacționează? Sunt state membre care reacționează mai bine decât altele. Deci, ce se întâmplă cu solidaritatea la Consiliu? Că aici uh, colegii aud una alta, dar nu au tabloul general. Acum, uh, iată că Bine, să aud un, și lucruri pozitive și altele negative, dar ne puteți oferi o idee, o imagine? Ați menționat aceste opțări. Dar puteți să ne mai dați informații suplimentare? I will respond in Romanian, if I may. O să răspund în limba română, dacă îmi dați voie could answer here, who knows? Cred că președinția română a dovedit de la bun început că s-a implicat din prima săptămână în toate aceste activități. A sprijinit comisia, a lucrat împreună cu comisia, am fost în permanent, în permanent contact cu, cu comisia și cu agențiile pentru a rezolva problema debarcărilor atât din Malta cât și în Italia. Mai mult decât atât, am luat rolul de lider și ne-am oferit să luăm și noi, alături de celelalte state membre, un număr de persoane, în același timp îndemnând statele membre în Consiliu să facă același, același lucru. Noi am înțeles la modul foarte corect îndemnul Comisiei din decembrie pentru a avea aceste aranjamente temporare. Am luat discuțiile, le-am continuat le-am dus în Coreper, apoi la Consiliul Jai Informal. Și aș putea să vă spun că primele impresii sunt pozitive. Statele membre înțeleg nevoia de a avea aranjamente temporare pentru a face față acestor debarcări pe mare, acestor debarcări care pun în primul rând o problemă umanitară, aceea a pierderii de vieți omenești, înainte de toate, și la care Uniunea Europeană trebuie să ofere un răspuns deci primele impresii, sunt pozitive. De aceea suntem motivați de modul în care au decurs uh, discuțiile să le continuăm și să încercăm împreună cu Comisia să ajungem la un numitor comun. În problema um, solidarității pe care onorabilul europarlamentar aici de față a ridicat-o, cred că solidaritatea a existat întotdeauna a existat chiar și în anii 2015-2016, în timpul crizei, acolo unde, poate nu la nivelul la care ne-am fi dorit toți dintre noi, dar unde Uniunea a avut un răspuns comun. Au fost cele două decizii de relocare, acolo unde statele membre au participat. Și vă rog numai să vă aduceți aminte la acel moment că România, stat care a votat împotriva celor două decizii de relocare, a fost primul stat membru care a cerut să reloce persoane din Grecia a fost primul stat membru care a trimis experți și în Grecia și în Italia să ajute și să sprijine activitățile de acolo. Deci ne-am înțeles lecția de solidaritate și de responsabilitate. Credem că a existat, credem însă în același timp că există încă mult de lucru pentru a, a avea o solidaritate la nivelul întregii Uniuni Europene și credem că acest lucru se va rezolva și va trebui să o rezolvăm în special la nivel legislativ, așa cum Michael a, a spus, uh, a spus foarte bine. Numai că, așa cum și dumneavoastră aici de față vă confruntați cu abordarea la pachet, același lucru se întâmplă și în Consiliu. Nu este nimic diferit. Iar președinția română a văzut-o cu vârf și îndesat, cum spunem noi românii. Am luat dosar după dosar din prima săptămână ianuarie. Am venit cu propuneri noi, de exemplu, pe regulamentul procedurii de azil ca să deblocăm discuțiile la nivel politic pe procedura la frontieră. Am luat dosar cu dosar și am venit la nivelul cel mai înalt politic, în Coreper. Unele dosare au venit chiar și de două ori, în așa fel încât să mergem și să înregistrăm progrese individual pe fiecare dintre ele, având înțelegerea că la sfârșit adoptarea se va face la pachet. Cred că cunoașteți toate eforturile pe care președinția noastră le-a făcut și continuă să le facă și credem că este nevoie de o înregistrare individuală de progrese pe fiecare dosar, cu înțelegerea, bineînțeles, că la sfârșit le vom aborda la, la pachet. Desigur, mai avem foarte mult de lucru. Pe regulamentul procedur de azil lucrurile merg bine și sperăm într-o deblocare a discuțiilor pe aspectele sensibile, spre exemplu, cum sunt procedura la frontieră și definiția deciziei finale. Cât privește regulamentul Dublin, acesta se află încă într-un proces de reflexie la nivelul președinției române pentru a vedea în ce direcție putem să mergem cu el. Știți foarte bine că direcția ne-a fost dată politic de Consiliul European din iunie, care a pledat pentru o balanță, da? Între solidaritate și responsabilitate. Știți foarte bine că mai multe președinții înaintea noastră au făcut și au depus eforturi pentru a găsi acea balanță. Se dovedește a fi un lucru dificil. Este adevărat, este realitatea politică cu care ne confruntăm, pe care trebuie să o avem în vedere și să ne gândim. Pentru că ceea ce facem noi acum, legislația pe care o facem, nu o facem pentru acum, ci o facem pentru viitor. Trebuie să avem calitate, în același timp trebuie să răspundem cerințelor pe care cetățenii noștri le au. Sper că am reușit în mare să, să răspund întrebărilor uh, dumneavoastră. Thank you very much. Um, we, unfortunately we... Da. Mulțumim. Din, din nefericire trebuie să încheiem mai schimbul de opinie, dar vreau doar să spun că Vedem că s-au făcut progrese și uh, sub președinție bulgară. Acum, cu președinția austriacă, din păcate, s-a dat înapoi, dar vedem acum ce se va întâmpla cu aceste măsuri temporare. Poate, acum, totuși, vedem o abordare mai pozitivă din partea României eu sunt convins că cu toții ne dorim să vedem că această abordare continuă, dar mai sunt multe probleme dificile de rezolvat. Măcar avem o șansă să le discutăm. Iată acum și știm că niciodată nu avem destul timp la dispoziție ca să discutăm și aranjamentele temporare, dar și pachetul pentru adil în general mulți eh, membri au tot discutat zile întregi eh, aceste subiecte, ne-ați ajutat foarte mult în această nouă conversație. Se va reveni sigur acest subiect. Mulțumim domnului Michael Schotter din partea DG Home, Comisia Europeană și reprezentantului președinției române și echipelor eh, dumneavoastră. Mulțumim că ne-ați acordat timp în această după amiază. Apreciem foarte mult. Acum invit pe domnul comisar uh, King să vină alături de mine. So, dear colleagues, thank you for... Uh... Dragi colegi, mulțumesc că ați uh, sosit. Uh, trebuie să începem la orele 17, dar oricum e, avem, știu că e târziu, dar uh, e un punct foarte bun pentru încheiere. Sperăm să ne se mai alăture și alți colegi. Da, așadar, domnule comisar, întotdeauna sunteți binevenit alături de noi. Acum, poate nu spun eu totdeauna lucrurile cele mai corecte, mai greșesc, dar oricum îmi face mare plăcere să vă am alături de, noi, domnule comisar Julian King, este cel de-al cincilea eh, dialog pe tema securității în Libe și ultimul înainte alegerilor. Și vom face o evaluare cu această ocazie a situației privitoare la Uniunea Securității. Cam asta pot eu spune în introducere. Îmi face mare plăcere că domnul comisar Julian King este aici alături de noi ca să ne ofere o perspectivă asupra situației actuale. Să sperăm că vom avea o discuție foarte interesată și putem uh, Uh, și beau un păhărel mai apoi, sigur, dacă... Dar oamenii văd că nu sunt deloc entuziasmați de perspectiva unui păhărel, nu știu, sunteți... Aș vrea să văd mai mult entuziasm, că spuneți că participați. Da, haideți, cred că ne transmit să accelerăm discuția și apoi să ne îndreptăm spre acel uh, păhărel, că a fost o zi uh, plină și încărcată. Sper că lumea nu e prea obosită. Oricum, este uh, extraordinar că putem să-l avem aici pe domnul comisar. S-au întâmplat foarte multe în ultima perioadă, așa că ce, ceea ce ne veți spune ne va interesa în, în cel mai înalt grad. Vă rog, domnule comisar King, aveți cuvântul. Invitation. Uh. Mulțumesc și mulțumesc pentru invitație. Acum o jumătate de oră uh, <laughs> un adresat de presă a subliniat faptul că e cea de-a cincea, dar și ultima reuniune cu domnul comisar King. Aș spune ultima programată, dar oricum vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-a oferit să uh, port o discuție cu dumneavoastră în această după amiază și, sigur, la invitația dumneavoastră să evaluăm situația actuală ce privește munca noastră la Uniunea Securității. Pentru că, după cum tocmai ați spus, a mai rămas puțin timp în care să finalizăm propunerile care au mai rămas de finalizat înaintea finalului actualului mandat al nostru. Voi vorbi și despre asta, voi vorbi și despre unele lucruri pe care le-am făcut, unele pe care le facem și dacă aveți răbdare voi vorbi și pe scurt și despre viitor, despre uh, provocările viitoare uh, la care cred că ar trebui să începem să ne gândim în ce privește construirea unei uniune a securității care să fie și funcționale. În primul rând, deci ce am realizat până acum? Ce mai trebuie făcut uh, pe termen foarte scurt și pe ce ne concentrăm pe viitor? Cam asta ar fi prezentarea mea, dar vreau să profit de ocazie ca să vă și mulțumesc, deoarece cu ajutorul dumneavoastră și acționând împreună am reușit să uh, realizăm uh, destul de multe și chiar uh, recent vorbind în acțiunea noastră împotriva teroriștilor am găsit un acord după multă muncă în ce privește propunerile pe tema interoperabilității pe care le-ați votat chiar azi și cred că sunt realizări importante și uh, sistemele noastre de informații vor funcționa împreună mai bine, în mod mai inteligent, mai bine țintit, dar și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Noile instrumente vor permite ca sistemele de informații existente, dar și cele noi, viitoare, cum ar fi ETIAS, ECOS, să funcționeze mai bine, aceste sisteme vor putea uh, interacționa în mod mai eficient, asigurându-ne astfel că informațiile vitale care deja uh, există în aceste sisteme uh, nu rămân nefolosite și Așa vom ajuta și pe cei din linia întâi, polițiști, ofițeri de poliție, de vamă, să-și facă treaba așa cum se cuvine și uh, să muncească pentru siguranța noastră. Deci mulțumim tuturor celor care au lucrat uh, la dosarul acesta atât de dificil și complicat, mai ales cu raportorilor. A fost uh, un mare succes și am colaborat foarte bine. Acum am fost de acord să avem reguli mai stricte în ce privește precursorii substanțelor explozibile. Cred că și acest dosar a fost votat astăzi. Controle mai stricte asupra substanțelor utilizate de teroriști uh, ca să facă uh, la domiciliu, practic, substanțe explozibile care, din păcate, și-au făcut simțit efectul pe străzile noastre. Și tot așa mulțumesc uh, raportoarea doamnei Măghenes, care a făcut o treabă foarte bună. Am ajuns la un acord și în legătură cu propunerea de a facilita accesul transfrontalier la informații financiare de către autoritățile polițienești. Cred că și asta e important. Deci, <laughs> combatem teroriștii prin uh, tăierea fondurilor de care dispun ei. Mulțumesc și aici raportorului. Uh, discuțiile au fost destul de dificile, dar iată că până la urmă au reușit și salut acordul provizorilor la care s-a ajuns astăzi în legătură cu propunerea de a îmbunătăți uh, cărțile de identitate în ce privește uh, aspectele legate de securitatea acestora, ca aceste carduri să nu mai fie utilizate de teroriști, de infractori, ca să uh, călătorească netulburați și să intre în Uniunea Europeană. Cred că e și este un aspect important, ne va ajuta ca cetățenii noștri să fie mai siguri și mai în siguranță și în același timp uh, va fi mai ușor și pentru cetățeni să-și exercite drepturile de la liberă circulație cu documente sigure și de încredere. Și aici vreau să mulțumesc uh, raportului domnul de preț pentru toată munca la acest dosar. Ce, dar ce s-a întâmplat anterior, ca în serialele americane? Uh, am uh, afectat și capacitatea teroriștilor de a avea acces la muniții, la armament. Uh, Uh, am combătut terorismul cu un cadru mai strict pentru controlul și achiziționarea și posesia armelor, un acord în ce privește cea de-a cincea directivă anti-spalarea de bani, apoi am lucrat ca să ne asigurăm că directiva pentru registrul numelor pasagerilor PNR uh, este și pusă în aplicare eficient de către statele membre, deci mulțumesc tuturor celor implicați în toate aceste dosare în luptă arată împotriva ciberatacurilor sau amenințărilor pe internet, cibernetice. Am ajuns la un acord, am lucrat cu o serie întreagă de comisii în ce privește legea cibersecurității, iar acum vom înființa o adevărată agenție pentru cibersecuritate europeană cu un sistem de certificate la nivel european uh, ca să avem mai multă cibersecuritate a serviciilor online, uh, internetul lucrurilor, uh, să coordonăm reacția la atacuri sau incidente cibernetice pe care larg am ajuns la un acord și cu, în privința noilor reguli pentru a combate fraudele cu plata cu lichidități și plata imaterială. Mulțumim raportoarea și aici și am văzut că s-a pus în aplicare și directiva ce privește deci așa numită directiva NIS, care este o piatră de temelie a viitoarei noastre cibersecurități, am uh, luat măsuri pentru a combate mai bine dezinformarea, inclusiv prin aceste, uh, uh, impulsionarea platformelor de internet să combată uh, conturile false, să aibă algoritme mai, algoritmuri mai clare, uh, Asta mi e important mai ales în vederea ale alegerilor europarlamentare, dar sigur că vă așteptați de la mine să spun că mai sunt multe de făcut, inclusiv în următoarele săptămâni. Avem o propunere uh, de regulament ce privește conținutul ilegal terorist online, deci pe internet. Pentru mine e o, un alt dosar prioritar m-ați auzit că am mai spus-o. Aceste conținuturi reprezintă o problemă reală. Am văzut uh, că în ultimii 2-3 ani toate atacurile teroriste din Europa au, au avut un element online, incitări, uh, instrucțiuni, uh, faptul că atacatorii sunt ridicați în slăbi, e conținutul acesta foarte nociv care otrăvește mințile, mai ales tinerilor, am făcut progrese pe bază voluntară, am, am muncit inclusiv cu Parlamentul, cu platformele pe bază voluntară, însă mai sunt multe de făcut și sper că vom și reuși să ajungem la un acord în ce privește această propunere de regulament ca să avem reguli clare și măsuri de salvgardare clare să combatem acest conținut ilegal terorist online. Uh, vital. Propunerea privind uh, obținerea electronică de probe, un alt uh, element foarte important în lupta împotriva criminalității organizate. Uh, o altă propunere importantă la care lucrăm. Avem de asemenea propunerea privind sistemul de liberalizare al vizelor și în domeniul cibernetic trebuie să vedem progrese în ceea ce privește uh, Centrul de competență pentru siguranță cibernetică și centrele naționale de coordonare, pentru că trebuie să facem și cercetare în domeniul securității cibernetice și în ceea ce privește munca de standarde și certificare. Și trebuie de asemenea să continuăm eforturile pentru a face față dezinformării, mai ales uh, în perioada premergătoare a alegerilor europene din mai. Aici trebuie mm, să colaborăm toate părțile interesate, implicate, partide politice, candidați, state membre, instituții europene, platforme de internet. Toți trebuie să colaborăm pentru a face progrese, mai ales platformele care trebuie să fie mai rapide și să meargă mai departe în până în aplicarea codului de bune practici pentru a lupta împotriva dezinformării în spațiul politic. Am avut uh, un atelier organizat mai devreme în această după-amiază în Parlamentul European pe aceste chestiuni. Avem o altă întâlnire joi la Parlament pe care și dumneavoastră cred că uh, ajutat, ne ajutați să o organizăm. E clar că trebuie să facem progrese pe aceste, toate aceste chestiuni. Însă nu ne putem permite să ne oprim la alegerile europene. Trebuie să ne gândim și la viitoarele nevoi de securitate dincolo de alegeri chestiuni de care va se, ocup, se va ocupa noul Parlament și apoi noua Comisie. Printre acestea, continuarea negocierilor cu privire la aspecte de securitate ale viitorului CFM sau un alt subiect care a tras atenția în ultimele săptămâni, trebuie să ne gândim cum anume să protejăm mai bine infrastructura digitală critică. Acest lucru este esențial pentru asigurarea securității guvernelor noastre și activităților, activității în domeniul industrial, comercial, proprietate industrială, planuri de afaceri, dar și funcționarea instituțiilor democratice și protejarea datelor personale. Asta înseamnă, practic, să protejăm uh, instalațiile uh, subterane vitale pentru, pentru viața noastră modernă. Uh, mă gândesc aici și la serviciile de tip cloud și artific- inteligență artificială. A venit momentul să discutăm aceste chestiuni. Trebuie să decidem dacă vom dori să continuăm uh, ca și până acum, să vedem uh, uh, tehnologiile noastre de vârf uh, vândute din Europa una după alta, um, dacă dorim oare să se desfășoare spectrul 5G fără coordonare, fără informare, Uh, ceea ce e sigur că poate să ducă la riscuri de securitate și trebuie să ne gândim la o mai bună coordonare care să ajute investițiile noastre colective în inteligența artificială și în alte uh, tehnologii care trebuie să fie uh, eficiente la nivel european. Și acest lucru va pune probleme legate de um, deciziile la nivel național, dar va trebui să decidem ce anume este mai important în ecosistemul nostru digital. Uh, pentru că e nevoie de o mai bună transparență în uh, lanțurile de aprovizionare și s-ar putea ca anumite elemente ale infrastructurii sunt, uh, vom decide că sunt prea critice pentru a risca. Uh, a risca să nu le protejăm. Deci, în perioada următoare, va trebui să luăm niște decizii legate de modul în care aceste tehnologii uh, vor funcționa, tehnologii pe care se bazează viața noastră modernă. Deci, multe de făcut pe termen scurt, mediu și lung. Sigur că eu nu voi fi în funcție uh, toată perioada în care ne vom ocupa de ele, dar atâta vreme cât voi fi aici, puteți să vă bazați pe mine, voi colabora strâns cu dumneavoastră pentru a face progrese pe toate aceste dosare, în toate domeniile și am încredere că uh, împreună vom putea să facem progrese într-o manieră cuprinzătoare și echilibrată, pentru că asta am simțit în colaborarea mea cu dumneavoastră, că vă faceți munca într-o manieră foarte uh, aprofundată, uh, echilibrată și cuprinzătoare. Instituțiile, colaborând, au reușit să facă progrese și, în continuare, trebuie să susținem eforturile pentru a uh, asigura siguranța și securitatea cetățenilor noștri. Uh, mulțumesc, uh, uh, Julian, pentru această perspectivă foarte amplă, pentru că în ultima vreme am tot discutat tot felul de chestiuni punctuale. E bine să avem așa un context în care să vedem cum se încadrează toate aceste elemente. Um, în 2019 încă întrebăm uh, ce se întâmplă cu uh, PNR-ul uh, și implementarea acestuia. E foarte clar că trebuie să continuăm discuțiile pe toate aspectele, inclusiv în ceea ce privește drepturile omului, drepturile fundamentale. Um, și um, mă bucur să, că putem să urmărim acum și munca pe diversele dosare care se discută în trialoguri. Uh, îți, uh, îți mulțumim pentru, pentru activitatea ta, uh, dar nu vreau să sune totul așa că suntem pe sfârșit. Sigur că suntem la sfârșitul mandatului, asta nu înseamnă că nu ne vom revedea sau nu vom putea colabora și pe viitor. Și mulțumesc pentru această uh, perspectivă. Um, um, evoluțiile în ultima vreme sunt destul de captivante, poate nu captivante, nu fi cel mai bun cuvânt, dar destul de dramatice. Foarte multe dosare care s-au adunat acum la sfârșit, uh, interoperabilitatea precursorii substanțelor explozibile. Colegi, dragi colegi, aveți uh, comentarii, întrebări? um, doamna Stevens, Helga și apoi domnul Franz. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Domnule comisar King, vă mulțumesc pentru că ați revenit astăzi uh, la noi. Vreau să vă felicit pentru munca excelentă pe care ați făcut-o. Știți că eu am fost uh, coraportor pentru Comisia TER a Parlamentului European și în 2018 ne-am uh, ocupat de, uh, de lupta împotriva radicalizării. Atunci s-a spus că la Comisia Europeană nu există indicatori foarte clar și date clare cu privire la modul în care funcționează programele pentru combaterea radicalizării. Am, constatat, am contactat, contactat atunci Comisia pentru a întreba ce anume se face um, în privința fondurilor care sunt alocate pentru combaterea radicalizării uh, Uh, sume de bani uh, care se regăsesc în diverse programe și fonduri. Am cerut o mai mare transparență. Și întrebarea mea ar fi ar fi legată de o autoritate în domeniul luptei împotriva radicalizării. Um, ce fel de susținere poate uh, fi oferită din în ceea ce privește fondurile sau din punct de vedere practic? Mulțumesc. Livia Iaroca. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Ați uh, făcut mulți pași importanți și, într-adevăr, uh, ați uh, um, înregistrat reușite um, importante pe mai multe dosare pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Ați vorbit despre securitatea cibernetică, printre altele, și despre um, dezinformare, uh, așa numitele fake news, știri false. Um, sper că acest lucru va uh, primi atenție și în perioada următoare. Dacă nu vă deranjează, vreau să vă atrag atenția asupra unei chestiuni care a apărut astăzi uh, în presă. E vorba de o campanie în Ungaria, pe care Comisia a numit-o o campanie de știri false. Eu m-am uitat la, uh, la uh, panourile folosite în această campanie și n-am văzut nimic fals acolo și vreau să vă cer părerea pentru că uh, Cred că este un um, element uh, care este acum uh, în vogă, um, dar uh, n-ar trebui să petrecem mult prea mult timp discutând acest subiect. Important este să ne gândim la securitatea cetățenilor noștri și vă mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți în acest sens. Domnul Franț. Dragă Julian King și din partea verzilor, uh, grupului verzilor în Parlamentul European, vreau să exprim mulțumirile noastre pentru dialogul periodic și cu buna colaborare cu Parlamentul European. Cu toate acestea, trebuie să ne întrebăm în mod repetat care sunt măsurile pe care le luăm noi, în ce măsură acestea aduc într-adevăr securitate, care sunt costurile asociate și dacă oare resursele și energia nu ar fi putut fi folosite mai bine altfel. Astăzi, uh, comisia noastră a votat pachetul interoperabilitate care se găsește într-o serie de multe măsuri uh, din ultimii ani care au un punct comun. Colectează foarte multe date despre oameni complet nevinovați uh, și asta la un cost foarte ridicat. Acest lucru, în primul rând, uh, este neconstituțional, așa cum Curtea Europeană, uh, Curtea de Justiție Europeană a spus deja de mai multe ori în, uh, în uh, pronunțându-se pe mai multe dosare. Și ce se întâmplă? Costurile sunt foarte mari și, de fapt, crește um, grămada de fân în care noi căutăm acul. Deci nu ne ajută absolut deloc să uh, progresăm. Acest lucru nu ne ajută nici la uh, lupta împotriva terorismului, nici la urmărirea uh, faptelor penale cibernetice. Pentru că eforturile noastre trebuie să rămână în cadrul juridic. Dacă vrem să permitem uh, Um, în uh, cadrul obținerii electronice de uh, probe autorităților polițienești din Ungaria să ceară date de la uh, compania germană Deutsche Telekom, de exemplu, acest lucru um, nu cred că uh, ne, ne va ajuta pentru că siguranță nu înseamnă să existe competențe absolut necontrolate ale autorităților statului sau autorităților de aplicare a legii. Securitate înseamnă um, să respecti întru totul și uh, litera legii. În acest uh, sens, uh, aș dori să continuăm activitatea și vă urez mult succes și pe viitor. Si, Doamna Jimenez Becerril, mulțumesc. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați uh, fost întotdeauna disponibil să veniți în fața noastră, să luați cuvântul. A fost o reală plăcere să conlucrăm cu dumneavoastră. Sunteți o persoană totalmente angajată, Uh, pentru a asigura mai multă securitate cetățenilor noștri. Din păcate, unii au memoria prea scurtă și reacționează doar în caz de atac terorist. În, într-un astfel de caz, uh, iată ce s-a întâmplat la Strasburg, că ar fi putut oricare dintre noi să cadă victimă, dar uh, da, acum nici măcar o săptămână nu mai durează unda de șoc după aceea lumea uită, se pare. Strategia de prevenire a terorismului spune, poate fi rezumată în câteva cuvinte. Strategia antiteroristă și apoi și răspunsul pentru victime, prevenție, um, per, uh, punerea sub acuzare a teroriștilor și deci răspunsul uh, cum protejăm victimele, cum le ajutăm. Îmi pare rău că nu sunt uh, în absolut de acord cu ante vorbitorul meu, pentru că e ușor să spunem că trebuie să prevenim uh, atentatele, să protejăm pe victime, să evităm atentatele, însă uh, a, a fi împotriva PNR-ului. Bun, unele date nu folosesc uh, la nimic, dar din păcate multe folosesc, pentru că dacă nu uh, Uh, preîntâmpinăm o călătorie în scopul de a comite un atentat, dacă o persoană s-a antrenat în Siria sau un caz de genul acesta, sigur, persoana încă nu comite atentatul, dar când îl comite, atunci uh, sunt uh, zeci de victime, deci trebuie să ne gândim până unde e activitatea de prevenire și protecție. E foarte bine că există, avem comisia specială pentru activități teroriste, Îmi pare foarte bine că a uh, colaborat la uh, directiva PNR. Sigur că sunt lucruri care trebuie îmbunătățite, dar din păcate vedem câte atacuri s-au uh, produs în acești ani. Bruxelles, Paris, Barcelona, Berlin, Strasburg. Deci agenda s-a și modificat mai mult în direcția protecției, dar și în ce privește prevenirea atentatelor teroriste. Deci vreau să felicit din nou pe domnul comisar care a ajutat la acceptarea de prevenire. anyone else? Dragi colegi, mai dorește cineva să intervină? Aș dori și eu să mm, adaug o întrebare filozofică, poate în, la 17.33 uh, într-o zi de miercuri sau chiar marți. Da, nu. Uh, miercuri uh, voi participa la un trialog, spune președintele. Care sunt lecțiile? Dat fiindcă acesta este ultimul dialog pe tema securității înainte de sfârșitul mandatului. Sunteți primul comisar care are acest uh, portofoliu exclusiv în domeniul securității și ați colaborat cu, cu LIBE, care, sigur, Comisia LIBE se ocupă de mult mai multe aspecte, drepturile fundamentale, protecția datelor, um, sunt mai multe domenii. Și date fiind apoi limitările din Consiliu, și faptul că aceasta va fi totuși o competență națională și în continuare, vreau să vă întreb dacă există niște învățăminte oare pe care le-ați uh, putut uh, um, acumula în uh, această perioadă de activitate? E o întrebare destul de amplă. Um, dar uh, discutăm despre domenii foarte ample uh, și uh, discutăm despre competența transfrontalieră a Uniunii Europene în aceste domenii, care va fi întotdeauna um, controversată, poate nu chiar contestată, dar totuși e în dezbatere. Deci, domnule comisar, Poate că ați uh, putut uh, învăța niște lucruri. Poate că lecția e pur și simplu să ai câteva dosare și te concentrezi asupra lor. Nu știu, dar vă dau cuvântul, domnule comisar, pentru ca să ne răspundeți. Uh, continued to be engaged on... Da, continuăm să fim angajați cu aceste probleme care mi se par uh, cruciale pentru valorile europene pe care ne le dorim și cred că trebuie să arătăm că suntem gata să îi protejăm pe cetățeni și să gestionăm riscurile. Ați menționat uh, munca Comisiei TER. Cu toate că suntem la LIBE, voi, voi, răspund, voi răspunde președintelui Comisiei LIBE uh, Cred că este raportul TER este un raport foarte bun. Atrage atenția asupra unei părți a muncii noastre care arată direcția în care ne aflăm. Uh, mă surprinde că Consiliul uh, salută atât de călduros acest raport la reuniunea ministerială a statelor membre, statelor membre care s-au statele membre care s-au exprimat au uh, recunoscut importanța concluziilor recomandări și a recomandărilor dumneavoastră. Dialogul între statele membre și instituțiile europene și Parlamentul European este foarte important. Uneori poate să se complice și cred că trebuie să salutăm faptul că recomandările dumneavoastră au primit susținere din partea statelor membre. Ați spus o întrebare în legătură cu munca, în legătură cu prevenția uh, radicalizării. Aveți dreptate, dacă vrem să continuăm pe această cale, trebuie să avem o imagine globală și să ne punem întrebări în legătură cu eficiența a ce facem. Mă bucur că, ca urmare a anumitor comentarii din partea Parlamentului, dar și din partea Curții Europene de Conturi, am decis la Comisie să publicăm evaluările interne pe care le-am făcut în legătură cu aceste politici. Eu mi-aș fi dorit ca acest lucru să fie făcut mai devreme, însă mă bucur că s-a întâmplat acum și acum puteți să mă întrebați pe mine și, sau pe succesorul meu uh, în legătură cu aceste programe. M-ați întrebat cum ne organizăm munca în acest domeniu. Cred că am înregistrat anumite progrese. Mă bucur pe, pe, de susținerea pe care continuăm să o primim uh, din partea actorilor din societatea civilă care luptă împotriva radicalizării în comunitățile noastre cu o serie de rețele. Această experiență poate să fie acum mai bine conectată cu uh, factorii de decizie. Și cred că trebuie să salutăm acest lucru pentru că politicile noastre trebuie să fie uh, susținute de către uh, uh, uh, cei care lucrează pe teren. Este un pas uh, foarte pozitiv în ceea ce privește știrile false, fake news. Nu am avut ocazia să văd ultima campanie, am văzut anumite relatări pe Twitter Câteodată știrile false sunt folosite ca un termen politic pentru a face comentarii în legătură cu poziții diferite, poziții cu care nu suntem de acord. În special, noi avem grijă în munca pe care am demarat-o în uh, primăvara anului trecut pentru a lupta împotriva dezinformării, să avem o definiție a dezinformării pentru că nu vrem să fim uh, incluși în dezbaterea mai largă a uh, știrilor cu care suntem de acord și cu care nu. Uh, definiția ar fi circula transmiterea deliberată a informațiilor false în beneficiu monetar sau politic. și lucrăm cu statele membre, cu Parlamentul, ca în vederea uh, alegerilor europene să contracarăm această primejdie. Câteodată ajungem în dezbateri politice cu oameni cu care nu suntem de acord, însă vreau ca accentul nostru să fie pus pe uh, măsurile pe care le luăm împotriva dezinformării, după cum am definit-o noi domnule Franz, întrebarea dumneavoastră în legătură cu utilizarea corectă a instrumentelor pe care le înființăm, fie că este vorba de baze de date pe care le-am înființat în acest domeniu ca parte a muncii noastre în domeniul securității și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să ne asigurăm că instrumentele și măsurile pe care le introducem sunt folosite în mod corect în scopul uh, în care au fost introduse și dacă sunt exemple de oriunde uh, uh, că o administrație sau alta încearcă să utilizeze în scop uh, incorrect, în alte scopuri decât uh, scopurile legale, trebuie să atragem atenția asupra acestui fapt și să uh, criticăm utilizarea necom- uh, necorespunzătoare a acestor instrumente. Trebuie să ne asigurăm că instrumentele noastre sunt utilizate în mod eficient și corect și mă încurajează faptul că în câteva cazuri în care unii au încercat să utilizeze greșit sistemul SIS, de exemplu, a existat uh, o, uh, un răspuns uh, și indignare din partea publicului, ceea ce ne arată că aceste instrumente sunt înțelese bine și utilizarea lor corectă este bine înțeleasă. În primul rând, trebuie să ne înțelegem interesele în acest uh, domeniu, nu are rost să uh, intervenim rapid după un eveniment oribil și după aceea să nu uh, dăm curs acestor măsuri. Dacă vrem să progresăm, va fi pentru că continuăm să lucrăm pe aceste probleme, chiar dacă, atunci când nu mai sunt de urgență și dacă facem bine acest lucru, reducem șansa ca acestea să se repete. Parlamentul a avut un rol important aici. Din păcate, atacurile au loc, există victime și trebuie să acționăm pentru a proteja victimele în mod adecvat. Am mm, înregistrat progrese aici cu ajutorul dumneavoastră am trecut directiva contraterorism cu prevederi pentru victime. Cu încurajarea dumneavoastră, Comisia a înființat un, este dispusă să înființeze un centru de expertiză pentru ajutorarea victimelor în acest an, care sperăm că va fi începutul unui proiect mai larg și aștept oportunitatea din 11 martie de a comemora victimele diverselor atacuri și să tragem învățăminte pentru viitor. În ceea ce privește învățămintele pentru viitor, Claude mai invitat să spun concluzii, câteva concluzii în legătură cu munca din ultimii ani. Cred că am spus la bun început că toți experții mi-au spus că o politică de securitate eficientă trebuie, poate funcționa doar atunci când respectă drepturile noastre fundamentale. Trebuie să respecte aceste valori și trebuie să fie percepută ca respectând aceste valori. De aceea e foarte bine că un organism ca și LIBE poate să aibă o abordare Uh, integrală a acestor aspecte uneori controversate. Vă invit să continuați să abordați aceste teme într-un context mai larg. V-aș încuraja de asemenea să continuați să evitați uh, dezbateri inutile despre subsidiaritate. Am reușit să depășim puțin această dezbatere și să punem accentul pe Uh, punerea în aplicare efectivă a politicilor și strategiilor noastre. Există, vor exista, vor persista probleme, însă, în mare parte, autoritățile statelor membre au acceptat că deseori sunt mai multe lucruri pe care le putem face lucrând împreună și cred că ar trebui să uh, ne bazăm pe această cooperare și să, o, să nu ne mai certăm în legătură cu cine ce trebuie să facă. Acestea fiind spuse, cred că avem o răspundere pentru a ne asigura că uh, lucrurile în legătură cu care suntem de acord uh, vor fi puse în aplicare câteodată despre, de către instituțiile europene, altădată de către statele membre, Instituțiile noastre trebuie să fie finanțate în mod corect pentru a putea să se achite de, respons- de răspunderile lor. Un lucru care s-ar putea spune pentru viitorul mandat, cât de mare trebuie să fie ambiția noastră spre o uniune a securității. Am lucrat foarte mult în ultimii ani pe contraterorism, pe contracararea ciber, atacurilor cibernetice clasice și în legătură cu proasta utilizare a informațiilor și a dezinformării intenționate. Și uh, vom continua să lucrăm pentru a lupta împotriva criminalității organizate grave. Dacă ne uităm spre viitor, avem uh, câteva provocări legate de cibersecuritate care vor fi critice pentru continuarea uh, securității noastre și ca Parlament trebuie să reflectați, după cum face Consiliul și Comisia, în legătură cu uh, aceste aspecte trans- transversale, orizontale, pentru că dacă nu le abordăm împreună, vom avea probleme reale. La Consiliu mi se pare ciudat că unele dintre problemele cele mai mari uh, sunt, care le afectează cibersecuritatea se uh, discută la Consiliul pentru Telecomunicații. Nu am nimic împotriva acestui Consiliu, însă uh, sunt probleme mult mai grave mă aflu în fața trei sau patru comisii diferite și discut despre aspecte ale securității ciber, uh, cibernetice și de securitate și informatice. Așadar, poate trebuie să ne întrebăm cum vrem să ne organizăm discuțiile în legătură cu construirea unei, uh, unui mediu sigur digital într-o lume din ce în ce mai interconectată și care se bazează pe domeniul digital. Acest lucru mi se pare extrem de important. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc Julian. Avem o reuniune cu Facebook, uh, discutăm despre probleme legate de hacking. Uh, este un eveniment pe care îl găzduiesc uh, personal împreună cu colega Molly Scott Cato. Vorbim despre munca de dinaintea alegerilor. Nu am apucat să discutăm acest lucru pe deplin astăzi, însă face parte din uh, munca pe care am demarat-o. Aș dori să îți mulțumesc ție, Julian, pentru munca depusă tuturor raportorilor uh, personalului prezent. O salutăm cu toții pe Joana și uh, activitatea ta a fost bună, îmi place de tine, însă în special de Joana. A fost uh, o relație foarte bună și relația cu comisia a fost de asemenea foarte bună pe aceste dosare care au fost într-adevăr dificile, însă munca împreună a fost o adevărată plăcere. Știu că a trebuit să lucrăm uh, rapid. Sunt sigur că personalul nostru uh, are o părere asemănătoare. Uh, se spune securitate, însă fiecare dosar, dosar nu știu cât, câte amendamente am avut. Nu vă aduceți aminte, eu îmi aduc aminte uh, un număr foarte mare de amendamente. Am lucrat foarte mult și vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule comisar. Și aș dori să mulțumesc tuturor celor implicați cu un pahar uh, care însă demarează la 18.30 am fost informat pentru că sunt, uh, suntem la Parlament că nu putem să ne ducem să uh, bem păhărelul la acum uh, și este singura reuniune pe care am prezidat-o, care s-a terminat mai devreme decât momentul prevăzut, așa încât acum avem o pauză jenantă până la 18.30, însă avem acest pahar oferit uh, la braserie, la Ian, la 18.30. Eu și Julian vom uh, lua un pahar la barul braseriei de la Ian. Dacă doriți să ne vă alăturați nouă, vom fi la bar la 18.30. Puteți să vă alăturați nouă și vă rog uh, să veniți. Poate va fi și ceva de mâncat. Nu beau de obicei alcool, însă am nevoie de o băutură după ziua de astăzi. Aici există o ușoară interpretare. este o ușoară întârziere datorită interpretării și colegul francez râde cu puțină întârziere la uh, glumele mele. mulțumim din nou lui Julian și echipei sale. Vă rog, uh, alăturați-vă nouă la uh, barul braseriei la ora 18.30. Este peste doar 30 de minute. Am uh, vorbit uh, pentru a mai utiliza din timp, așadar vă așteptăm. Vom fi în bar până, uh, până la miezul nopții în 29 martie.